Ședința începe mâine la, pe 26 noiembrie la ora 9 până la ora 14 și continuă și după amiaza. Procesele verbale sunt pe site-ul